Good afternoon, dear colleagues, dear guests. So we start our meeting today, our public hearing. Um, first point of our agenda is the approval of the agenda. Is there no change? Haideți să aprobăm ordinea de zi. Dacă nu aveți probleme, să adoptă. Apoi procesul verbal de la ultima noastră reuniune și al treilea punct, anunțurile mele. În primul rând, audiera PEș va fi, se va organiza pe 15 iunie o audiere de la 4 la 6 jumătate privind importanța pescuitului și pentru femei în țări terțe și uh, noi vom fi reprezentate de domnul Joao Pimenta Lopez. Apoi, uh, reuniune publică a grupului privind violența împotriva femeilor. Puteți să participați la acest eveniment care va avea loc pe 21 iunie de la 3 la 4.30 privind ratificarea Convenției de la Istanbul. Reuniunea care se numește Alăturați-vă Convenției de la Istanbul Europa ferită de violență va avea ca invitați reprezentanți din Consiliul Europei, Comisie, Uh, președinția Consiliului și, bineînțeles, cu raportorii PE privind aderarea UE la Convenție. Veți primi ordinea de zi și, ultimul anunț, integrarea conceptului de egalitate de gen uh, în organizațiile de cercetare și universitare. Acesta este un eveniment organizat de EIGE care va avea loc pe 20 octombrie 2016 la Bruxelles va aduce la oaltă 170 de decizionari, experți și practicanți care se ocupă uh, și specialiști din acest domeniu. Veți primi invitațiile în curând, sunteți invitați, bineînțeles, să participați la acest eveniment. Și, uh, bineînțeles, avem și raportul domnului Vosenberg aici privind carierele femeilor în știință și uh, la nivel universal, la nivel universitar și plafonul de sticlă. Acestea sunt uh, anunțurile mele. Punctul 4 de pe ordinea de zi este principalul nostru subiect. De astăzi, drepturile femeilor în statele parteneriatului estic și alte țări din vecinătatea Euro- uh, Uniunii Europene. Această uh, această audiere a fost autorizată pe 23 noiembrie 2015 de către birou ca parte a programului pentru primul, sem- primul semestru din 2016 și reprezintă o bază pentru pregătirea raportului nelegislativ din proprie inițiativă al Comisiei FEM. Eu și doamna Maria Gabriel suntem uh, raportoare. Coordona- coordonatorii au hotărât uh, la reuniunea de pe 19 aprilie să o invită pe doamna Mariana Cațalova și mai avem și alții invitați. Este o mare onoare pentru noi să, să discutăm acest subiect extrem de important cu invitații noștri. Principala chestiune este că raportul se va ocupa de situația drepturilor femeilor în țările acoperite de politica europeană de vecinătate. Este vorba de țările parteneriatului Estic, Moldova, Ucraina, Belarus, Armenia, Georgia și Azerbaijan. Și țările din uh, vecinătatea sudică, Egipt, Israel, Iordan, Liban, Maroc, Palestina, Ucraina, Turcia, Algeria, Libia și Siria. Uniunea Europeană se angajează să promoveze egalitatea între de genuri în ceea ce privește relațiile cu aceste țări și sprijină proiecte finanțate de către Instrumentul European de Vecinătate. Raportul va studia mai multe zone, inclusiv participarea politică, drepturile economice și uh, violența împotriva femeilor. Țările din uh, vecinătatea europeană au, situa- au diferă în ceea ce privește situația femeilor și problemelor care se confruntă. Uh, Iată de ce uh, politica de vecinătate europeană revizuită de curând ar trebui să se clădească pe aplicarea unei abordări diferențiate în ceea ce privește vecinii Uniunii Europene. Începem acum discuțiile și, dau, și îmi dau mie cuvântul în primul rând ca raportoare și o să trec uh, la limba franceză. Mulțumesc, în primul rând, vreau să mulțumesc uh, experților care ne-au acceptat invitația la această audiere și le mulțumesc pentru că își aduc contribuția la, activitatea noastră în ceea ce privește raportul privind drepturile femeilor în uh, țările vecine și în țările din parteneriatul uh, estic. Când vorbim despre vecinătate, pentru mine se pun aici două lucruri importante, două probleme importante, relații strânse cu Uniunea Europeană. Putem să vorbim chiar de, tra- de traiectorie europeană. De ce? Fiindcă țările din vecinătatea Europei fac parte din politica europeană de vecinătate, e vorba despre țări care s-au angajat într-o relație de parteneriat durabilă cu Uniunea Europeană și unele dintre ele uh, mai ales în ceea ce privește uh, parte, uh, par, vecinătatea estică, sunt pe calea, pe traiectoria europeană. Deja uh, noi împărtășim valori, printre care drepturile omului și aspirațiile către democrație. Și vă spun în continuare că drepturile femeilor sunt integrate în drepturile omului. Politicile acoperite de politica de vecinătate au uh, Uh, ca numitor comun faptul că sunt țări în tranziție sau sunt țări care aspiră către reforme și transformări profunde din punct de vedere economic și social. Țările parteneriatului estic se confruntă cu o triplă tranziție politică, economică și socială. Țările din zona mediteraneană, din vecinătatea mediteraneană, au un caracter heterogen mai uh, puternic Uh, în ceea ce privește economia decât uh, caracterul social și politic. Vreau să Uh, să vă vorbesc acum despre acoperirea geografică a acestui raport și argumentația sa. În ceea ce privește dreptul femeilor și participarea femeilor, situațiile și problemele, provocările par diferite între cele două ramuri ale politicii europene de vecinătate. Aceste țări însă sunt acoperite de o, către o metodologie comună și de către același obiectiv al pentru Uniunea Europeană și anume clădirea unei vecinități uh, sigure, ceea ce uh, înseamnă democrație respectată și care să respecte drepturile omului, drepturile femeilor, bineînțeles, și care să aspire la egalitate între sexe. Iată de ce, ca raportor și uh, dat fiind a doua parte a titlului raportului, aș dori ca acum, într-o fază incipientă a elaborării raportului, să putem să ne aplicăm asupra țărilor din uh, dimensiunea sudică a vecinătății. Să nu uităm că o revizuire a acestei politici este în curs de desfășurare și că există acum șansa de a pune drepturile, emanciparea și participarea femeilor printre prioritățile politicii revizuite. Eu doresc ca acest raport să se concentreze pe parteneriatul estic, dar să nu se dea uitării nici țările din sud, consider, având în vedere abordarea generală a politicii europene de vecinătate și locul pe care le ocupă drepturile femeilor în această politică. Contribuția experților și a Comisiei Europene ne va permite să Uh, subliniem diferențele și asemănările între cele două ramuri ale politicii europene de vecinătate, dar toate acestea, bineînțeles, nu ne împiedică să avem un, uh, și mai, și mai târziu un raport uh, privind partea sudică a politicii de vecinătate europeană. Și un alt lucru, nu doresc aici să includ țările care nu fac parte din politica europeană, europeană de vecinătate, fiindcă țări cum ar fi țările din Balcanii Occidental, Turcia și Rusia, intră în cadrul parteneriatelor relațiilor bilaterale și prin alte instrumente financiare și prin alte pârghis. Um, încă un aspect asupra căruia vreau să vă atrag atenția reprezintă importanța acestui subiect. Pentru toți cei prezenți aici Eh, este limpede ca lumina zilei acest lucru. Dar trebuie să eh, spunem și să repetăm acest lucru. Drepturile femeilor, egalitatea între sexe în țările din vecinătatea europeană deține o importanță anume în ceea ce privește partajarea de valori și aspirațiile comune, dar și în ceea ce privește mod de a promovare a unei vecinătăți stabile, sigure și democrate, democratice. În Uniunea Europeană, ca și în vecinătatea sa, drepturile femeilor trebuie să fie respectate de iure și de facto pentru ca participarea acestora la reforme, la luarea de decizii economice și politice să fie garantată o vecinătate stabilă înseamnă și o vecinătate prosperă, iar emanciparea economică a femeilor reprezintă un element cheie în acest sens. Închei această prezentare introductivă adresând niște întrebări invitațiilor noștri și Comisiei Europene Bineînțeles, uh, când uh, începem cu elaborarea unui astfel de raport, una dintre principalele întrebări care, la care ne gândim se referă la uh, cifre și la date pe care le avem în ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor, în ceea ce privește violența, în ceea ce participare uh, la, la, în câmpul muncii, diferența salarială, participarea femeilor în instituțiile politice regionale, locale, naționale și în ceea ce privește accesul la justiție. Deci avem cifre, avem date în acest sens, care sunt uh, datele pe care, ne, pe care le putea împărți împărtăși experții noștri pentru a le putea folosi noi în raport uh, ca o, o bază puternică pentru ca apoi să ne putem apăra ideile care, bineînțeles, sprijină drepturile femeilor în aceste domenii. Ne interesează și principalele provocări în aceste două regi- regiuni. Când vorbesc despre provocări, e vorba despre despre posibilitatea uh, de a soluționa aceste provocări în mod adecvat și în mod realist. Uh, Aș vrea să întreb uh, pe experții noștri dacă ar putea să ne spună care sunt provocările pe termen scurt, mediu și pe termen lung și ce este mai urgent ce ar necesita mai mult timp, dat fiind, bineînțeles, uh, importanța mai multor uh, factori uh, care, bineînțeles, vor apărea în explicații. Apoi, în parteneriatul, parteneriatul estic, moștenirea epocii uh, comuniste, garantarea drepturilor înscrise în Constituție și în legislație, totuși nu împiedică, totuși nu înseamnă totuși stereotipuri și prejudecăți și asta împiedică deplina împlinire a drepturilor femeilor. Care, care sunt factorii care ar explica acest lucru pe dumneavoastră? Și în ceea ce privește țările din zona mediteraneană, ne dăm seama că în unele țări există o tensiune între dorința de reformă a, lider, a liderilor politici și o societate destul de conservatoare, Tunisia, Maroc și așa mai departe. Iată exemple care îmi vine în minte uh, imediat. Care sunt mijloacele politice europene de vecinătate pentru a mobiliza pentru ca reformele și transformările să fie uh, să, să aibă loc și să nu fie o abordare doar de sus în jos. Și aș dori să vă întreb și care ar fi instrumentele cele mai eficiente pentru noi, pentru Uniunea Europeană, pentru a promova drepturile femeilor în țările din vecinătatea europeană. Acest raport uh, va fi un pas înainte și în ceea ce privește această întrebare și în cele din urmă uh, dacă vorbim despre raport, trebuie, în acest raport trebuie să vorbim și despre bune practici și ne punem întrebarea cum să facem schimb de bune practici între țările parteneriatului estic. Sunt sigură că fiecare dintre invitații noștri ne va putea da exemple de bune practici este extrem de important ca acest schimb de bune practici să aibă loc, iar noi, ca parlamentar, noi, ca, parlamentar, ca Parlament European, ne-am bucurat să avem o cale suplimentară de a de a apăra aceste, aceste bune experiențe și drepturile femeilor. Iată, Iată niște prime întrebări în momentul în care am început elaborarea acestui raport. Această audiere ne dă posibilitatea de a face un schimb de păreri și poate de a obține niște răspunsuri. Vreau să mulțumesc, să mulțumesc încă o dată vorbitorilor și așteptăm cu nerăbdare experiența dumneavoastră și cunoștințele dumneavoastră, precum și ideile inovatoare, care sunt sigură că nu vor lipsi și fără să vorbim mai mult, o să dau acum cuvântul primului orator, doamna Cațarova, uh, fondator și președinte al uh, Reach All Women in War, uh, a, Uh, Society for Justice Foundation din Bulgaria. Eu o cunosc pe doamna Cațarova și vreau să-i mulțumesc uh, din suflet, uh, pentru că este o persoană care, care este implicată de ani de zile în combaterea violenței împotriva femeilor, ocrotirea drepturilor femeilor și imediat, doamnă, vă dau cuvântul. Eh, mulțumesc, doamna Gabriel. Mulțumesc pentru cuvintele eh, de introducere și pentru chestiunile pe, întrebările pe care le-ați adresat nouă în calitate de experți. Aș dori să spun că aș dori să mă refer la toate aceste întrebări și să vă dau un eh, răspuns semnificativ, însă probabil că timpul nu îmi va permite. Sunt convinsă că pe măsură ce raportul va fi elaborat, colegii mei vor veni cu noi contribuții care să vă ajute. Aș uh, dori de asemenea să mulțumesc uh, președintei, doamna Garcia Perez, nu știu dacă este aici astăzi, pentru invitația pe care ne-a adresat-o să participăm ca expres la această uh, uh, întâlnire și să-ți mulțumesc ție, Maria, pentru că, într-adevăr, uh, ai uh, fost în fruntea acestei lupte în Bulgaria uh, pentru egalitatea uh, de gen, pentru a combate violența împotriva femeilor. Și mulțumesc membrilor acestei comisii pentru că au ales uh, această temă în legătură cu țările din parteneriatul estic uh, și din vecinătatea sudică, pentru că e un moment cât se poate de propice să abordăm această temă. Astăzi aș dori să mă acces pe două probleme din uh, întreaga gamă de drepturi ale femeilor în parteneriatul estic, care de multe ori uh, trec neobservate în elaborarea politicilor și datele uh, nu sunt uh, disponibile în momentul de față. Sper că raportul va fi un punct de pornire pentru cercetări ulterioare. Prima rolul femeilor în, uh, final, în terminarea conflictelor și, al doilea rând, rolul uh, special al femeilor ca apărători ai drepturilor omului, multitudinea amenințărilor la care sunt supuse și protecția de care au nevoie astăzi aceste teme sunt importante pentru a asigura drepturile femeilor în parteneriatul estic. Este esențial pentru uh, a asigura egalitatea, care nu este numai o chestiune morală sau o chestiune de a realiza justiția. Egalitatea femeilor este în interesul fiecărei națiuni și în interesul european. Dacă femeile nu au astfel de drepturi, asta reprezintă o amenințare a națiunii și securitatea noastră. Femeile sunt ținta cea mai ușoară pentru soldați, uh, ura acestora, mânia acestora. Femeile sunt întotdeauna acolo, deschid uh, ușa casei uh, și întotdeauna au grijă să uh, repare oalele sparte. Profesorii, asistentele medicale, avocații, scriitorii sunt uh, de multe ori o înaltă uh, pentru a Începând din 1990, uh, în timpul războaielor, care nu au avut loc în vecinătatea estică, dar foarte aproape, m-am întâlnit cu mai multe femei cecene care au fost violate de uh, soldați. Am văzut uh, cât uh, de disperate și singure și rușinate erau. În același timp am mirat dorința lor de a trăi, de a supraviețui, de a duce la lumina zilei adevărul despre război, de a face justiție. Am fost atât de uh, uimită încât în 2006 am înființat uh, o uh, organizație pentru a le ajuta femei în război. De ce vorbim astăzi despre asta? Adevărul trist este că până acum comunitatea internațională nu a construit o pace trainică. Nici măcar nu ne apropiem de asta. În medie, mai bine de uh, jumătate de acordurile de pace din uh, lume nu mai sunt valabile în jumătate de ani. Să nu mai vorbim de uh, conflictele prelungite sau înghețate. Numai o țară, Belarus, nu a suferit un conflict armat într-o formă sau alta în ultimii ani. Ostilitățile de pildă în Ucraina sau Nagorno-Karabakh, Uh, disputa între Azerbaidjan uh, Azerbaijan și Armenia, Oseția de Sud și Abhazia, precum și în Transnistria. Știați că un an cheltuielile militare Cheltuielile militare uh, pe un an în momentul de față sunt egale cu 700 de ani din bugetul ONU. Um, totuși, femeile sunt excluse din negocieri, uh, negocieri pentru realizarea păcii și, pentru, și din instituțiile care sunt menite să asigure această uh, pace au murit uh, mulți uh, civili și totuși femeile care formează 80% din uh, femei și din refugiații de război nu pot să participe la negocierile unde se realizează procesul de pace. Asta nu are sens. De ce este important rolul femeilor la masa negocierilor? Dovezi tot mai multe arată că femeile din lume contribuie la realizarea și păstrarea păcii. Participarea femeilor duce la rezultate mai trainice pentru întreaga populație. Când femeile sunt implicate în procesul de pace, aduc în discuție drepturile omului, justiția, reconcilierea, reconstruirea economiei și probleme esențiale cum ar fi uh, igiena, securitatea alimentară și accesul la apă. Ellen Johnson, atunci când a venit la putere, a uh, asigurat refacerea sistemului de canalizare din Liberia. Spuneți-mi câți președinți bărbați uh, uh, într-o perioadă de post-conflict au făcut acest lucru? și totuși un studiu despre femei în 2012 a arătat că din 31 de procese de pace din 1992, numai 12% din desemnatări erau uh, femei. Uh, 3,7% din observatori la negocierile de pace erau femei, 9% din membrii care negociau pacea erau femei. În mod uh, clar avem o uh, problemă la scară mondială și lucrurile nu stau altfel în parteneriatul estic. Un studiu recent arată că femeile nu au fost uh, uh, incluse în pro procesul formal uh, de pace din Nagorno-Karabakh. Uh, la Geneva au fost 10 femei participante, numărul cel mai mare. Astăzi sunt numai două. Femeile nu au fost uh, implicate în procesul de pace de la Minsk, în estul Ucrainei. Cu excepția uh, Uh, doamnei Angela Merkel în uh, formatul la nivel înalt din Normandia. Femeile au fost absente din uh, negocierile de pace în procesul din Transnistria. Femeile au fost absente de la astfel de negocieri. S-a anunțat în martie 2016 că 12 femei din Uh, societatea civilă vor fi audiată uh, la un proces de pace, ele vor face parte dintr-un comitet uh, consultativ. Însă acest lucru nu este suficient pentru Siria. În Europa există un conflict armat deschis în Ucraina de Est. Nu mai este pe prima pagină a ziarelor însă 3,5 milioane de persoane sunt uh, prinse într-o capcană în uh, estul Ucrainei, le sunt, le sunt încălcate uh, drepturile omului, drepturile civile. Nu au servicii și prestații sociale esențiale, nu beneficiază de securitate alimentară, de Uh, pensii. Sunt uh, supuse la rele uh, tratamente și nu se bucură de libertatea de circulație. M-am întors din Ucraina în ultimii doi ani am condus o misiune de, opera, de observatori ONU în câteva orașe din Ucraina de teama represaliilor, femeile nu raportează cazurile de viol. Traficul de persoane uh, este un fenomen curent în Ucraina și femeile și copiii sunt victime uh, sigure, însă nu există date sau studii în legătură cu acest fenomen și nu pot fi identificate sau uh, protejate, susținute Uh, victimele. Apoi violența împotriva femeilor și tinerelor în restul uh, țării, ca urmare a militarizării uh, tot mai mari a întregii țări. Am văzut că acest lucru se întâmplă în toate conflictele din lume, se întâmplă și în Ucraina acum. Combatanți traumatizați se întorc în societate și prima țintă sunt femeile din propria familie sau din comunitate statul uh, islamic uh, poartă un război împotriva femeilor uh, și tinerilor. În Mosul, 12, 12 femei au fost arse într-o cușcă pentru că au refuzat să fie sclavele sexuale ale unor militanți ISIS uh, sunt și persoane care încearcă să uh, ajute aceste femei. În țările din parteneriatul estic, uh, femeile nu dețin uh, funcții uh, de conducere sau nu sunt factori decizionali În parteneriatul estic, uh, puținele femei care dețin astfel de funcții s-au luptat atât de mult ca să ajungă în acea funcție, încât ultimul lucru pe care uh, doresc să-l fac este să promoveze teme care nu se bucură de popularitate, cum ar fi egalitatea de gen sau violența împotriva uh, femeilor, pentru că, al ar fi etichetate ca feministe. Uh, a fi uh, feminist în uh, Europa de Est înseamnă că ești nedorită, urâtă, în cel mai bun caz că ești o femeie tristă care nu merită doi bani și care urăște bărbații. De aceea Femeile care ajung în astfel de funcții de conducere în parteneriatul estic trebuie să-și reamintească ca un rol uh, hotărător de a juca pentru a schimba politicile față de femei și tinere în propria lor țară. Ele trebuie să fie susținute și uh, prin instituțiile uh, europene, Parlamentul uh, și Consiliul și Comisia pentru că astfel de femei rămân uh, um, în uh, mâinile societății. Se luptă pentru fonduri și pentru promovarea acestor teme în uh, dezbaterea societății. Nu trebuie să fim surprinși că nici femeile nu sunt Uh, binevenite la masa negocierilor în lume. Ce putem face? Cum putem să procedăm mai bine sau să facem mai mult? În primul rând, uh, schimbarea trebuie să înceapă de acasă. Din uh, cei noi reprezentanți speciali ai Uniunii Europene care sunt implicați în procesul de pace din lume și în țările parteneriatului estic, știți cât, câți din aceștia sunt femei? Nici unul puteți să susțineți că uh, funcția de înalt reprezentativ uh, reprezentant în uh, Uniunea Europeană este deținută de o femeie. Dar totuși este un caz singular. Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu, trebuie să revedem politicile de recrutare pentru ca și femeile să poată să dețină funcții hotărătoare. Uh, Trebuie să avem în vedere și femeile pentru a ocupa astfel de funcții. Să sugerăm includerea unui nou indicator pentru femeile în funcții de conducere. Câte femei participă în procese de pace formale? Uh, sunt două rezoluții esențiale ale Parlamentului European din 2006 și 2012. Au fost acestea pe deplin aplicate de Uniunea Europeană și în țările din parteneriatul estic. Rezoluția din 2 februarie 2016 cere susținerea procesului de pace Uh, condiționată de participarea femeilor în echipe internaționale care participă la negocierile de pace. Să se facă progrese pentru includerea liderilor femei, a liderilor organizațiilor uh, locale în întregul proces de pace. Există Uh, necesitatea ca Parlamentul să facă noi eforturi pentru a condiționa participarea femeilor uh, în astfel de structuri, uh, inclusiv în țările din parteneriatul estic. Rezoluția cere crearea Uh, funcției de reprezentant uh, uh, special în cadrul Serviciului de Acțiune Externă pentru a integra problemele femeilor. Se cere ca toate grupurile de intervenție, toate task force-urile din Uniunea Europeană care au de-a face cu genul să fie uh, Uh, subordonate sau coordonate de acest reprezentant special al Uniunii Europene pentru o punere în aplicare coerentă a strategiei. Uh, activitatea acestui task force, un uh, organ intern, ar putea să fie întărită prin numirea unui astfel de reprezentant special. Să sperăm că acest post va fi deținut de o femeie. În al doilea rând, trebuie să știm că existența unor organisme formate din uh, femei care să participe uh, la uh, acest proces de pace este esențială. În negocierile de pace din vecinătatea estică, este nevoie de competențele femeilor, trebuie să le uh, pregătim, să le uh, formăm pentru a pune în discuție astfel de uh, teme. Studiile au arătat că Rezoluția 325 a Consiliului de Securitate ONU a fost un punct important uh, pentru mobilizarea uh, femeilor. Totuși, uh, țările din parteneriatul estic, numai în Georgia, în 2011, Parlamentul a aprobat planul de acțiune 2012-2015 pentru punerea în aplicare a rezoluției ONU 1325. Această rezoluție trebuie pusă în aplicare de toate țările din uh, parteneriatul estic și să se creeze un mecanism de monitorizare a executării dispozițiilor sale. Cu femeile și or, organizațiile societății civile trebuie incluse uh, în uh, elaborarea acțiunilor uh, de reconstrucție în uh, perioada post-conflict. Nu trebuie să, trebuie să menționăm această problemă pentru că de multe ori ea trece neobservată în uh, contextul uh, uh, conflictelor și războaielor. participarea femeilor în astfel de politici va duce la o diminuare a fenomenului de trafic de persoane. mecanisme de finanțare uh, mici care să uh, aibă în vedere micile comunități de femei ar fi foarte eficiente. Femeile uh, trebuie să știe ce se poate face în perioadele post-conflict. Ele trebuie consultate uh, pentru o avertizare uh, timpurie în legătură cu uh, posibile conflicte Susținerea femeilor prin finanțare, în special a celora care se confruntă cu amenințări și acțiuni de intimidare. Doamnelor și domnilor, în ultimii 25 de ani m-am deplasat în multe țări, în zone de război, în tabere de refugiați, la secții de poliție, acolo unde au se făptuiseră masacre și unde erau gropi comune acolo unde activistele fuseseră ucise pentru a fi reduse la tăcere. Ana Politkovskaya și încă o uh, activistă, reportere, amândouă, cu care m-am întâlnit uh, în urma conflictului din Cecenia, au practicat ceea ce se numește jurnalism pentru drepturile omului, permițând acelora care au participat la astfel de conflicte să-și spună povestea, iar dreptății să fie făcute. Ana Politkovskaya a fost omorâtă în liftul din uh, imobilul în care locuia în ziua de naștere a președintelui Putin. Sigur, aceia care au omorât-o știau foarte bine că vor beneficia de impunitate. Ucigașul care a ținut arma poate că urma să fie găsit, însă adevăratul făptuitor niciodată. Natalia este Mirova, cea de-a doua la care mă refeream, a lucrat pentru uh, organizația Memorial pentru Drepturile Omului și a a uh, fost răpită din fața locuinței ei, apoi ucise în iulie 2009. Nimeni n-a fost uh, pus sub acuzare. Ca și Ana, Natalia vorbise despre uh, oficialii ceceni susținuți de, de la Moscova și de ororile care se înfăptuiseră în războiul din Cecenia. Nimeni nu a fost tras la răspundere pentru moartea sa. Un an după ce ea a fost ucisă, am uh, instituit un premiu în numele Anei Politkovskaya, care se, decernea, care se decernează pe 8 octombrie, în ziua în care a fost ea ucisă. Este un premiu care se acordă luptătorilor pentru drepturile omului din zonele de conflict, acelora care, ca și Ana, își pun viața în pericol pentru a susține drepturile omului. Natalia Bolitkovskaya a primit acest premiu în 2007. În ultimii zece ani, prin această activitate, m-am întâlnit cu un grup de femei excepționale, femei care au uh, primit cu onoare acest premiu. Din Afganistan până în Irak, până în Darfur, Siria, femeile care și-au pus viețile în pericol pentru a spune adevărul, pentru a-l căuta și pentru a-i susține și apăra pe civili în conflictele armate. În 2011, cel care, cea care a câștigat a fost uh, o tânără curajoasă din Siria care a vorbit despre atrocitățile împotriva cetățenilor din țara ei. A trebuit să se ascundă și familia, membrii familiei ei au fost uh, reținuți și torturați. I will be wrapping up. Voi, mă voi uh, strădui să închei. Campaign from hiding in recognition of her courage in pentru curajul său, în decembrie 2011, ea a primit și premiul Saharov al Parlamentului European pentru Libertatea de Gândire. În decembrie 2013, împreună cu încă doi activiști și cu soțul ei, ea a fost răpită de armata islamului. Nici în zilele noastre nu se știe unde se află ei. Aceste istorii e clar că se tot repetă de la Cecenia, la Rusia, la Siria și așa mai departe, și la conflictele înghețate din țările parteneriatului estic. Jurnaliștii, susținătorii drepturilor omului, uh, activiștii care au fost uh, închiși și uciși pentru a se pune capăt libertății de exprimare, uh, asemeni Anei și Nataliei, și-au văzut vocile reduse la tăcere. Dar m-aș întreba, nu cumva putem fiecare dintre noi să facem o diferență susținându-i pe jurnaliști, pe scriitori, pe susținătorii drepturilor omului care vorbesc despre lucruri la care altfel nimeni n-ar pleca urechea? Și foarte succint, iată ce ar putea face Uniunea Europeană și Parlamentul European, să nu se concentreze doar pe victimele femei, ci să-și revizuiască politicile și orientările cu privire la acest subiect, cu atenție sporită asupra nevoilor de protecție de care au uh, necesare pentru susținătorii drepturilor femeilor, mai ales în zonele de conflict. Un mecanism rapid de protecție, instituirea unui regim de vize special pentru susținătorii drepturilor femeilor, așa încât persoanele respective să poată fugi în uh, situații de urgență pentru a-și salva viețile, să se asculte ce au de spus acești apărători ai drepturilor femeilor, al femeilor, să se constituie un organism specific pentru acest lucru, poate chiar în cadrul comisiei dumneavoastră, dedicat uh, susținătorilor drepturilor femeilor din uh, parteneriatul estic și sudic, iar vocile acestora să fie luate în seamă la elaborarea de politici și acțiuni la nivel european, să se revizuiască și instrumentele și mecanismele de finanțare, așa încât să fie mai bine țintite uh, Um, în uh, beneficiul susținătorilor drepturilor femeilor. De asemenea, să se abordeze problema impunității și femeile atât ca victime ale violenței uh, uh, fizice, cât și sexuale și verbale. De asemenea, să, se aibă în vedere persoanele care, denunțătorii de conștiință, și tutur, toți aceia care ar trebui să își vadă vocile reduse la tăcere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult uh, pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o, pentru mesajele pe care ni le-ați transmis, provocările despre care ne vorbiți. Este limpede că sunt în continuare uriașe. Ne-ați oferit o imagine foarte completă. Ați vorbit despre femei care sunt în funcții de decizie, ați vorbit și despre puterea economică Uh, de asemenea, despre rolul femeilor în prevenirea conflictelor și în sfârșirea acestora, un alt aspect deosebit de important, însă acum, fără a mai întârzia, îi voi da cuvântul doamnei Veronica Grebalska de la uh, Academia Științifică din Polonia, care ne va vorbi despre politica de gen în contextul uh, parteneriatului estic și al țărilor sale membre. Vă rog, doamna Grebalska. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei pentru ocazia pe care mi-o oferă de a mă adresa domnilor voastre și de a aborda această temă atât de importantă cum este cea legată de mobilizarea antigen. Am ascultat apelurile care au fost adresate și am ascultat problemele abordate în legătură cu drepturile femeilor în țările parteneriatului estic. Și așa cum arăta și Mariana, cu Uh, atâta uh, profunzime, Există provocări uriașe în parteneriatul estic, în țările parteneriatului estic și cele învecinate, în ce privește drepturile femeilor, dar nu numai acolo, ci și chiar în inima Europei există astfel de probleme. Una dintre aceste provocări care nu poate fi trecută cu vederea o reprezintă abordarea orientată a politicilor, cu care începem să ne obișnuim și care ar trebui să ne determine să ne regândim abordările obișnuite, să mergem mai departe de politici și să discutăm la nivel politic. Atunci când discutăm despre recomandările de politică dedicate uh, drepturilor femeilor către țările parteneriatului estic, acestea se bazează în special pe două axe. Mai întâi, Cultura patriarhală tradițională, și aici ne concentrăm pe modul în care credințele și stereotipurile tradiționale afectează în mod negativ participarea femeilor la viața politică, economică și socială. Al doilea ax îl reprezintă sistemul legislativ și aici, pe bună dreptate, s-a susținut faptul că egalitatea de gen nu se asigură în mod adecvat prin legislația acestor țări și că trebuie să se pună în aplicare mai multe măsuri în acest sens. Astăzi însă nu mă voi referi la aceste două aspecte deosebit de, uh, uh, în mod obișnuit abordate. Societatea patriarhală, pe de-o parte, și măsurile legislative. Legislația insuficientă, pe de altă parte. Ce aș dori să profit de ocazia aceasta pentru a vă atrage atenția asupra drepturilor femeilor, politice și sociale so- și uh, sexuale. O provocare care are un caracter transnațional și cred că Motivul pentru care sunt aici este tocmai acela că m-am ocupat de cercetarea acestei teme în ultimii trei ani. Structura uh, discursului meu va fi următoarea. Voi, voi oferi mai întâi o imagine de ansamblu, ansamblu în legătură cu ce se știe despre mișcările anti-gen, apoi voi vorbi despre activitățile din țările parteneriatului estic în materie și voi încheia cu ceea ce consider eu că ar trebui să fie răspunsurile la aceste provocări. Mai întâi, care eh, sunt aceste no- ce, ce înseamnă această noțiune de mobilizare antigen? Există o mișcare transnațională care luptă împotriva ideologiei de gen, cum este ea numită, a teoriei de gen, numită uh, în țările parteneriatului estic adesea, adesea Gayropa. Egalitatea de gen, politicile în materie, uh, mainstreamingul de gen, educația sexuală, uh, politicile de gen studiate în școală, precum și instituțiile internaționale, cum ar fi ONU sau altele, trebuie avute în vedere. Însă există și conceptul de gen care reprezintă un uh, un concept foarte important, așa cum arăta un om de știință maghiar. Sunt foarte multe elemente aduse sub umbrela aceleiași noțiuni și se dorește subminarea, de fapt, a uh, proiectului european, a valorilor sale liberale, prin îndepărtarea mijloacelor care stau în centrul uh, democrațiilor noastre, de exemplu uh, referendumurile, societatea civilă și așa mai departe cercetătorii abia au început să se ocupe de acest domeniu, arătând că genul acesta de mobilizare antigen are un caracter transnațional și nu reprezintă un fenomen uh, izolat. Legăturile personale între actorii și sociale între diferiții actori uh, internaționali duc la un set de caracteristici comune pe care le au aceste mișcări. Și foarte succint le voi parcurge. Mai întâi baza antropologică comună a tuturor acestor mișcări antigen, care se bazează pe învățăturile bisericii romano-catolice este una dintre trăsăturile mișcărilor din Europa. Noua evangelizare, reevangelizarea țărilor care deja fuseseră evangelizate. O altă tendință o reprezintă învățămintele despre femei sau copii, teologia trupului, învățăturile către femei, care vizează problema com complementarității sexelor, arătând că uh, bărbatul și femeia sunt nu doar egali, ci se completează reciproc. Apoi, angajamentul uh, unor actori similari. Principalul actor îl reprezintă, desigur, bisericile romano-catolică și în țările uh, Europei de Est, uh, biserica uh, ortodoxă. Sau uh, um, există și organizații laice care, uh, iată, de curând uh, au organizat o, conferin- o conferință în Tbilisi, Georgia, care, în care s-a vorbit despre pericolele ideologiei de gen. Sau există partide politice care se folosesc de acest concept în cadrul strategiilor lor politice. Și, în fine, există mișcări sociale, cum ar fi în Georgia mișcarea părinților ortodoxi sau marșurile uh, pentru viață din alte țări. Mobilizările de la nivel național au în comun cel puțin un lucru și anume limbajul comun. Se apelează la oameni care au nevoie de demnitate și securitate și li se propovăduiește principiul uh, tradițional al familiei. În cadrul pe care îl folosesc aceste discursuri, Uniunea Europeană este portretizată ca un fel de co forță colo colonizatoare împotriva valorilor naționale și care impun valorile promovăduite de niște elite asupra populațiilor locale. Uh, se vorbește despre foarte puține informații sorry, I'm, I'm a very fast speaker usually. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, sunt un vor, vorbesc foarte, foarte repede de obicei. După cum spuneam, se concentrează temele abordate pe uh, spațiile european și american. Despre uh, țările din parteneriatul estic se știe mult mai puțin. Activiștii locali din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina uh, Ucraina au alarmat comunitatea internațională în ceea ce privește ura împotriva feminismului, nu au suficient uh, acces la cercetarea internațională pe acest subiect. Deci, atunci uh, tratează aceste mobilizări ca niște elemente locale și nu consideră că este o mișcare transnațională. Dar rapoartele existente ne permit să facem legătura între evenimente din uh, țările din parteneriatul estic cu mobilizarea din Europa. Uh, și observăm că se implică aceiași actori ca în alte țări, uh, partidele de extremă dreapta, biserica, grupuri uh, pro-viață, cum ar fi uh, Mișcarea Creștină pentru Viață din Ucraina, care sunt conectate cu rețelele transnaționale. În Georgia, biserica era vârf de lance în ceea ce privește mobilizările antigel, dar în, în Georgia grupurile extremiste au început să crească. De pildă, atacul asupra lui uh, asupra unei uh, cafenele din Tbilisi care era uh, pro-drepturile femeilor și democratică și militarizarea crescândă este conectată cu aceste fenomene. Extremiștii au atacat și un festival LGBT și au atacat uh, un hotel uh, la unde, unde stăteau participanții și au trebuit să fie evacuați cu un autobuz. O altă um, similaritate în, uh, între aceste mișcări în state reprezintă limbajul hiperbolic și care stârnește ură, care aduce la oaltă egalitatea între sexe și um, uh, LGBT și Ideologia de gen a fost condamnată de curând de Biserica Catolică, care, despre care s-a spus că în Ucraina că distruge celula familială. În 2012, activiștii pro-life uh, din Ucraina au anunțat că prin semnarea legislației europene în ceea ce privește combaterea discriminării, Ucraina ar uh, cădea în plasa dictaturii europene. Iar în, uh, în, în, în Europa Uh, fost comunistă, uh, Gay Europa a devenit simbolul ideologiei Uniunii Europene. Iar campaniile antigen în uh, aceste state urmează o aceeași traiectorie și folosesc aceleași mijloace de acțiune. Ca și în Polonia și Slovacia, mobilizările din Ucraina uh, Georgia și Armenia au fost adesea stârnite de măsuri europene care au fost aplicate și politici europene în ceea ce privește egalitatea între sexe. În 2007, în Georgia, un uh, eveniment, All Different, All Equal, um, găzduit de Consiliul Europei, a dus la o campanie a Bisericii Ortodoxe în mass media, feroce împotriva, uh, împotriva drepturilor egale, iar uh, această campanie antigen în Armenia a început în 2013, când s-a adoptat legea privind uh, drepturile egale și oportunitățile, șansele egale pentru uh, femei și bărbați. În lunile următoare, după adoptarea acestei legi, uh, grupurile de extremă dreaptă, politicieni conservatori, au dus o campanie largă împotriva uh, militanților privind drepturi, egalitatea între drepturi, că ei au, ei au fost numiți trădători naționali. Și ca în alte țări, campania armeniană a fost derulată pe mai multe platforme. Uh, prin mass media tradițională, mass media socială și la nivel local. Extremiștii au, uh, au, au, au, uh, uh, au amenințat cu forța, cu violența și au, um, creat, au deranjat evenimente organizate. Mm, diverse măsuri europene și recomandări au fost atacate pentru că s-a spus că atacă uh, valorile familiale din Ucraina. În 2010 s-a lansat uh, în Ucraina o campanie numită Stop Gender. Și aici uh, s-a lansat o platformă pe internet cu același nume, s-a promovat, s-a promovat uh, înregistrări pe internet, s-au dat broșuri în biserică și s-au scris scrisori autorităților ucrainene și ruse pentru a intimida pe, pe militanții pentru egalitate. Ce concluzii se pot trage pentru a face față acestor mișcări antigen cu succes? S-ar putea să, să fim tentați să considerăm că această mișcare este doar o vechea mentalitate patriarhală. David Paternot și alți cercetători ne amintesc totuși că astfel de mobilizări au noi discursuri, noi căi de atac și noi căi de organizare și implică noi participanți. Deci ar trebui să fie o nouă provocare politică care are nevoie de noi mijloace. Acestea fiind spuse, partene, part, această regiune a parteneriatului estic este specifică datorită moștenirii istorice și moștenirii politice din aceste state. Mișcările antigen din aceste state operează într-un context uh, un, al unei mișcări feministe foarte slabe și a unor atitudini conservatoare puternice. În Armenia, un studiu din 2010 a arătat că 66 dintre bărbați consideră că femeile nu sunt lideri buni și 64% din femei uh, regretă că nu sunt bărbați. Aceste uh, circunstanțe creează o situație paradoxală. O reacție împotriva feminismului are, um, are loc uh, fără să existe, de fapt, feminism. Așa cum a spus un militant din Georgia, Uh, protestele antigen au o istorie mai lungă decât uh, drepturile omului. Și mai mult, un lucru foarte important, aceste mișcări reprezintă un fenomen transnațional care are o manifestare locală și națională. Acestea trebuie să fie soluționate la toate aceste niveluri. Așa cum a spus uh, Andreea Pezzo, uh, politicile progresiste europene trebuie să depășească accentul birocratic pus pe aplicare și pe regulamente și să se întoarcă la nivelul local. Trebuie să facă mai multe efort și să depună mai multe resurse pentru a sprijini grupurile locale și inițiativele locale care reprezintă o alternativă față de aceste mobilizări conservatoare. Aceste grupuri, grupuri de militanți, de apărători ai drepturilor omului, au nevoie de sprijin nu numai financiar, ci și intelectual, pentru a ne da seama că aceasta este o mișcare transnațională și nu este vorba doar de o activitate conservatoare la nivel local. Acest sprijin poate fi oferit prin uh, prin uh, traininguri și ateliere oferite acestora. Uh, ei, acești, acești activiști locali lucrează de aproape cu cetățenii la nivel local și le înțeleg foarte bine, deci ar fi foarte, ar putea ajuta pe politicieni care sunt mai îndepărtați de realitatea locală să facă politicile necesare. Este important să sprijinim aceste organizații locale, dar nu este suficient într-o perioadă în care din ce în ce mai multe persoane, nu numai în state din parteneriatul estic, ci și în întreaga Europa, devin din ce în ce mai sceptici față de integrarea europeană și au din ce în ce mai multe îndoieli că acest lucru va aduce progres și egalitate tuturor și nu doar unora. Trebuie să regândim și să revitalizăm uh, paradigma de egalitate a Uniunii Europene decât uh, să considerăm că aceste mișcări antigen sunt doar o rezistență a feministă, trebuie să le percepem așa cum sunt. Un uh, răspuns neoconservator la o problemă mult mai largă a unei crize transnaționale în ceea ce privește neo- democrația neoliberală globalizată. La nivel mai profund, aceste mișcări antigen vin din Uh, sunt generate de frica generată de regimurile neoliberale și de promisiunile nerespectate de integrarea europeană, care apoi sunt, uh, sunt proiectate asupra uh, rolurilor de gen. Deci un răspuns bun împotriva acestor mobilizări antigene ar trebui să se refere la cauzele profunde, la frica și nesiguranța care îi face pe oameni să, să uh, caute siguranță în nucleul familial și în comunitățile religioase. Pentru a face față acestor mișcări, decizionarii europeni trebuie să ofere alternative viabile care ar putea să redea încrederea oamenilor în uh, democrația liberală și în integrarea europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Gribovska. Cu siguranță, intervenția dumneavoastră naște și mai multe uh, întrebări din partea membrilor noștri și vă mulțumim foarte mult pentru această trecere revistă pertinentă uh, și uh, o să vă adresez și eu câteva întrebări cu privire la ceea, ceea ce ne-a spus dumneavoastră. Acum o să dau cuvântul domnului Vincent Forest. Uh, Uh, de la uh, Euromed Rights, care se va concentra pe situația pe drepturilor femeilor, femeilor în țările din vecinătatea sudică și uh, ne veți uh, spune care este rolul femeilor și modul în care uh, euro politica europeană de vecinătate ajută la promovarea drepturilor femeilor în aceste țări. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi vorbi engleză. Mm, vine la Euromed uh, Rights și înainte de a prezenta părerea organizației, vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să uh, iau cuvântul în această discuție. Uh, o să încerc să vorbesc, nu neapărat foarte rar, foarte încet, fiindcă va dura prea mult, dar nici prea repede. Deci, Euromed Rights este rețea a drepturilor omului din zona mediteraneană, de, care se alcătuiește din 70 de organizații care au sediul în Europa și afara Europei, cam jumătate jumate, și am fost invitat, înțeleg, aici, fiindcă noi am urmărit de mult timp politica de vecinătate și revizuirea de anul trecut și comunicarea publicată în luna noiembrie anului trecut. Avem un grup de lucru alcătuit Uh, jumătate din membrii sunt din Uniunea Europeană, jumătate din țările din sudul, din vecinătatea sudică. Și punem accentul mai ales pe violența împotriva femeilor în cadrul acestui grup. Trebuie recunoscut uh, faptul că Înainte de primăvara și înainte de primăvara arabă au avut loc niște evoluții, mai ales la nivel legislativ, cum ar fi în Maroc, Constituția progresistă în 2011, în Tunisia și uh, Egipt, același lucru acum 2 ani. Chiar înainte de revizuirea codului familiei din Maroc, Exista legislație care din 2008 interzicea uh, mutilarea genitală și uh, legislație împotriva violenței în familie în Liban și în Algeria anul trecut și chiar și uh, legislație mai cuprinzătoare împotriva violenței împotriva femeilor a fost dată în Maroc anul acesta și în Tunisia. Dar, bineînțeles, cum vă închipuiți, sunt în continuare multe probleme și cum uh, am spus, avem un grup de lucru privind drepturile femeilor și egalitatea, în, uh, ă, egalitatea de gen. Ar trebui să vorbesc mai degrabă de inegalitatea de gen în regiune, fiindcă majoritatea țărilor parteneri au ratificat CEDO, dar uh, cu foarte multe rezerve în ceea ce privește multe articole. Și asta cu unele excepții, uh, în afară de Tunisia, rezervele au fost ridicate acum uh, câțiva ani și statul palestinian a ratificat uh, CEDO fără niciun fel de rezerve tot acum doi ani. Deci eh, s-au înregistrat evoluții pozitive la nivel legislativ, aparent, dar multe legi, inclusiv în ceea ce privește violența împotriva femeilor, sunt o sferă de aplicare foarte limitată. Și acum în ceea ce privește eh, diferența între nivelul decizionar și eh, nivelul societal la nivelul acestor țări, vreau să vă spun că legislația reflectă valorile conservatoare familiale în ceea ce privește abordarea drepturilor omului. O altă mare, mare, provocare a fost punerea în aplicare și vreau să vă spun că în ciuda faptului că în Egipt în 2008 s-a adoptat o lege care interzicea mutilarea genitală, câteva femei tinere, o femeie, o, o fată de 17 ani a murit în luna mai în urma unor complicații după o astfel de operație de mutilare genitală și Uh, nu, această legislație nu înseamnă că s-a pus capăt acestui fenomen, poate este începutul uh, eliminării fenomenului, dar încă nu a fost eliminat cu totul. Și o altă provocare mare o reprezintă faptul că femeile sunt, țin, sunt uh, ținta nu numai pentru că Uh, sunt militante pentru drepturile omului, ci pentru că sunt femei. Deci această stigmatizare este dublă și se confruntă cu amenințări uh, din motive de gen și motive de discreditare a activităților, iar aceste amenințări uh, se fac la adresa onoarei și uh, lor. Deci este într-adevăr o provocare uh, și uh, trebuie să se pună capăt în această de bineînțeles, peste tot în lume. Uh, partenerii noștri din uh, zona sudică vorbesc despre reacții uh, la nivelul societății față de legislația progresistă din ultimii ani. Faptul că legislația există nu înseamnă că se și aplică tot timpul. Și mai mult, militanții pentru drepturile femeilor sunt atacați din cauza acestei, aceste, acestor legi, fiindcă anumite segmente ale societății reacționează în mod violent la existența acestor legi. Acum, instrumentele europene pe care uh, le avem în ceea ce privește politica de vecinătate. Din câte știm noi, nu există niciun instrument în ceea ce privește regiunea sudică a parteneriatului de vecinătate. Trebuie să vedem care sunt instrumentele uh, globale, cum ar fi planul de acțiune pentru gen. Și am, am vorbit uh, și de planul de acțiune pentru gen 2, care este foarte bun, fiindcă se spune că analiza de gen va fi, se va face în mod sistematic în ceea ce privește toate acțiunile externe ale Uniunii Europene și vedem uh, aici că s-a făcut o schimbare pozitivă uh, în ceea ce privește cultura instituțională uh, la nivel internațional, existând angajamente în ceea ce privește genul care se transformă în rezultate concrete. Trebuie să vedem ceea ce înseamnă concret la fața locului acest lucru, însă ca și recomandare, considerăm că este important să avem un mecanism de monitorizare foarte clar, să vedem cum uh, se va pune în uh, aplicare acest plan de acțiune de gen. Au existat niște neajunsuri și integrarea generală, de fapt, nu s-a făcut. Iată de ce, așa cum am spus, amenințările, faptul că Femeile nu au legitimitate. Cred că Uniunea Europeană trebuie să se axeze foarte mult pe apărarea drepturilor omului, drepturilor femeilor și protecția uh, persoanelor uh, pe bază individuală. Uh, este foarte bine să vedem că în politica revizuită de vecinătate există Uh, o menționare a acestui uh, plan uh, cu Libanul în curând și alte țări se vor alătura și drepturile femeilor vor fi o temă care va apărea peste tot. Este important însă să avem indicatori puternici în uh, ceea ce privește uh, genul și uh, femeile, felul în care sunt puși în aplicare acești indicatori. De asemenea, este esențial ca progresele în ceea ce privește drepturile femeilor să fie în continuare în parteneriatele cu Marocul, cu Tunisia, cu cu Marocul uh, a fost adoptată o lege, dar ea este departe de a fi satisfăcătoare. În Tunisia, o lege integrală în ceea ce privește violența împotriva femeilor a fost uh, mult diluată înainte de a fi adoptată în Parlament. Deci există multe provocări. Și Aș vrea să fac o referire acum la uh, Convenția de la Istanbul. Este un instrument obligatoriu, uh, cel mai cuprinzător instrument uh, din Europa. Este deschis ratificării nu numai pentru țările din Consiliul Europei, ci și pentru țările din vecinătatea estică și sudică a Europei și aș dori să vă spun că în uh, toamnă vom lansa o campanie publică privind uh, convenția pentru a o face cunoscută la nivelul societății, pentru că aceasta nu este suficient cunoscută și nu are vizibilitate și ne bizuim și pe uh, guvernele naționale să pună în aplicare. Nu este suficient să semnezi și să ratifici convenția. Esențial este să faci prevenție, Uh, protecție și uh, incriminarea uh, făptuitorilor și apoi politici integrate. Am avut în vedere Franța, Cipru și în nordul, și în sud, Marocul, Tunisia și Georgia. Cipru a semnat, dar nu a ratificat convenția. Franța și Turcia au ratificat convenția și intră în vigoare. De ce Franța și Turcia? pentru că există multe neajunsuri, și uh, mai ales în Franța. Uh, dacă ne uităm la numărul condamnărilor uh, comparat cu numărul plângerilor, este ridicol. Deci acest lucru nu este o temă numai pentru țările din nord sau din sud, ci pentru toate țările. Deci nu trebuie să discutăm numai cu colegii din uh, Sud și din Est, ci și cu colegii din guvernele Uniunii Europene. Am câteva exemplare, câteva exemplare în legătură cu uh, fișe pe, cu date pe fiecare uh, țară. O să le las secretariatului Comisiei FEM pentru a fi uh, împărțite. Uh, sunt date și cifre din uh, Tunisia și din alte patru țări și o să mă opresc aici și vă mulțumesc uh, pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc, domnule Forest, pentru toate informațiile pe care <clears throat> ni le-ați dat în legătură cu țările din Sud. Și acum ajungem la un orator care uh, a fost uh, uh, prezent uh, deseori în rândul nostru, doamna Emma Sandal de la este uh, International Aid Cooperation Officer de la DG NIR, uh, piesa centrală a Comisiei Europene este clar că tema principală este care sunt posibilitățile pe care le oferă politica europeană de vecinătate, care sunt instrumentele financiare. Trebuie să abordăm și aceste teme din punct de vedere financiar pentru promovarea drepturilor femeii, răspundeți și de monitorizarea aplicării uh, planului de acțiune uh, privind uh, genul. A fost menționat în mai multe rânduri. Doamna Saundal, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru că m-ați invitat să mă aflu aici astăzi. Digi Near, care acoperă atât vecinătatea estică și sudică uh, este uh, angajată să facă progrese în uh, ceea ce privește calitatea de gen cu țările din Europeană și cu vecinii săi. Uh, revizuirea politicii de vecinătate uh, pune accent pe calitatea de gen și acordă o atenție deosebită participării femeilor în economie, accesul acestora la justiție și servicii sociale. Uh, combaterea inegalității de gen este recunoscută ca fiind importantă pentru prevenirea radicalizării și terorismului împreună cu planul de acțiune privind genul care a fost adoptat anul trecut pentru perioada 2016-2020, oferă un cadru optim prin care asigurăm că toate cuvintele frumoase pe care le rostim sunt transpuse în acțiune. Așa cum s-a spus, uh, anteriorul uh, plan de acțiune nu uh, era suficient de cuprinzător. Acest lucru a fost recunoscut atunci când am început să discutăm uh, uh, gap 2, uh, cum uh, îi spunem noi, din punct de vedere al resurselor, uh, a gestionării acestui, acestora, uh, au fost neajunsuri din care am învățat. Uh, au fost uh, evaluări făcute care au fost bine primite de Comisie de Serviciu de Acțiune Externă și de țările însele Deși situația femeilor diferă de la o țară la alta, există probleme comune, și anume o violență împotriva femeilor, uh, o inegalitate salarială și o reprezentare scăzută a femeilor în viața politică și economică. Uh, Digi Nier, în ultimii cinci ani, de exemplu, a oferit 103 milioane euro pentru 121 de proiecte și programe care promovează direct egalitatea de gen și care uh, vizează îmbunătățirea situației femeilor și tinerelor în vecinătate. Uh, în plus, Uniunea Europeană a contribuit cu încă 5 milioane de euro pentru programul uh, femei uh, în afaceri. Obiectivul este să se promoveze și să susțină femeile întreprinzător, întreprinzător și uh, participarea mai largă a femeilor în afaceri. Diginier um, finanțează sau a avansat uh, pentru finanțare uh, a cinci proiecte din vecinătate cu un total de 13,8 milioane de euro. Georgia a semnat și va ratifica în curând acest program. De asemenea, a fost acordată susținere pentru toate cele trei uh, arii tematice ale planului uh, de acțiune privind uh, genul, integritatea psihologică, participarea femeilor și a tinerelor. Acestea să-și facă mai tare auzită vocea. De asemenea, Recunoaștem că trebuie să facem mai mult. Toată susținerea financiară trebuie să se asigure că contribuim la egalitatea de gen, dezvoltarea atât pentru femei și pentru bărbați. Trebuie să uh, sporim reprezentarea femeilor uh, toate delegațiile Uniunii Europene și serviciile uh, de la Bruxelles Uh, lucrează pentru punerea în aplicare a acestui plan de acțiune privind genul, o, notă de îndrumare și uh, conținând instrucțiune a fost aprobată și a fost distribuită de către directorul uh, general. Acesta este parte din munca noastră să realizăm această mutație instituțională pe care o presupune acest plan de acțiune în domeniul dimensiunii de gen prin uh, instrumentul uh, uh, politicii de vecinătate, Diginier va susține în continuare inițiativele pentru egalitatea de gen și va oferi susținere pentru cele trei teme zone tematice din cadrul planului de acțiune privind dimensiunea de gen, inclusiv datele statistice. Există de asemenea și asistență TAEX, susținere tehnică a țărilor din politica de vecinătate și EPA, țările care sunt în curs de aderare. Scopul este de a oferi candidaților și potențialor candidați, dar și vecinilor din Sud și din Est, Uh, un know-how-ul uh, tehnic și expertiza. Deci misiuni uh, de experți, studii, vizite de documentare pot să ducă la oferirea de expertiză în funcție de situația concretă. Uh, exista angajamentul de a ține cont de componenta uh, de gen în cazul evenimentelor uh, organizate de TAEX, informarea mecanismelor pertinente în legătură cu existența acestei asistențe TAEX. Deci sunt acțiuni menite să sporească participarea femeilor. Am exemple de proiecte și programe care sunt uh, finanțate din politica de vecinătate, legislația și mecanismele de protecție în ceea ce privește uh, violența în uh, familie. Am folosit pentru prima oară instrumentul de susținere de la buget pentru a se pune în aplicare Convenția de la Istanbul. În Sud au fost multe proiecte Uh, împuternicirea femeilor pentru a participa în viața economică, un proiect uh, în uh, Liban, un proiect în Siria pentru rolul femeilor în perioada post-conflict. Apoi urmărim să consolidăm poziția femeilor atât bilateral cât și regional. Integrarea componentei de gen este prezentă peste tot în conformitate cu uh, agenda 2013 privind uh, egalitatea de gen. Uh, există un marker OCDE care încearcă să urmărească ce tipuri de programe există, dacă au un marker zero, înseamnă că nu au fost incluse astfel de programe uh, Uh, cu componentă de gen, deci uh, scara este până la 2. Uh, există liste de verificare, există analize de calitate și susținere dată de expo- experți pentru a îmbunătăți componenta de gen. Diginier uh, ridică în discuție uh, astfel de teme uh, în dialogurile pe care le avem și la nivelul societății, pentru că susținerea dată de societate este importantă în cadrul politicii de vecinătate europene. Avem, am finanțat studii cum ar fi prezența femeilor în poziții de conducere, uh, încercăm să avem și să culegem date mai multe. Apoi conferințe. Uh, conferința uh, de la Tbilisi uh, din Georgia anul trecut, unde a participat vicepreședintele Mogherini, exemple foarte bune au fost uh, menționate de cei care au luat cuvântul și s-a pus în discuție și problema bunelor practici. Dorim să facem un schimb de bune practici uh, cu statele membre, cu alte direcții generale, cu organizații uh, ale societății civile, cu organisme ONU, organizații care desfășoară proiecte Uh, finanțate prin politica europeană de vecinătate sau prin alte politici. Ne-am bucurat să auzim uh, și alte exemple uh, în acest sens, exemple de bune practici. O să mă opresc aici și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție. Acum uh, o să dau posibilitatea colegilor să adreseze întrebări. Domnul Bastia are cuvântul. Por la toda la información que... Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care mi le-ați pus la dispoziție. Am să mă exprim în limba spaniolă. Mulțumesc încă o dată pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Și mă bucură faptul că avem ocazia de a elabora un raport care, mai întâi de toate, trebuie să aibă un ton critic și trebuie să pună în evidență Situația femeilor din răsăritul și sudul Europei, zone cu care avem uh, relații deosebite, fie că e vorba de relații de parteneriat sau de relații în cadrul politicii europene de vecinătate. Până acum, dimensiunea privitoare la politicile de gen nu a fost prioritară, însă am vorbit acum despre situația femeilor, de exemplu, din Maroc și Tunisia. avem uh, un acord comercial care a fost uh, considerat ca fiind ilegal de către Curtea Europeană de Justiție. S-a declanșat un recurs în acest sens. În orice caz avem uh, demersuri de acest fel în relațiile noastre cu Tunisia. Există țări în care situația femeilor este catastrofală. Se vorbea despre codul familiei în țările Magrebului. Ei bine, dispozițiile acestui cod reprezintă un pas înapoi, pentru că Codul familiei din aceste țări menține o serie de dispoziții discriminatorii împotriva femeilor. În calitate de jurnalist uh, am făcut uh, interviuri cu femei care aveau statut de refugiate pentru că fuseseră victimele unor astfel de politici de gen îndreptate împotriva femeilor. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să profite de ocazia pe care le oferă acordurile acestea, introducând în ele clauze care să permită protejarea felor din țările cu care avem uh, parteneriate. V-aș întreba cum considerați dumneavoastră că putem să ne folosim de ocazia pe care o reprezintă tratatele acestea care pot reprezenta cele mai importante instrumente de care dispune Uniunea Europeană în acest context. Apoi, în cea de-a doua prezentare, se vorbea despre mișcările transnaționale îndreptate împotriva ideologiei egalitare de gen, ideologiei privind egalitatea de gen. arătându-se că se consideră că Uniunea Europeană încearcă să contamineze și alte state cu astfel de ideologie. Eu nu înțeleg foarte bine la ce se referă această ideologie. Ideologia de gen uh, este și în discursurile uh, unor personalități publice din Uniunea Europeană. Un arhiepiscop, uh, de exemplu, a făcut într-un discurs referire la egalitatea de gen. Uh, Se dorește menținerea societății patriarhale care așează femeia în plan secund. Va trebui și aici să vedem ce se poate face la nivel european în acest sens. Și, în fine, propunerea noastră de elaborare a raportului va merge în sensul consolidării poziției Uniunii Europene prin intermediul tratatelor încheiate și consider că este deosebit de important să se insiste asupra acestor elemente. Ar trebui să existe să se acorde mai multă atenție acestui subiect în cadrul uh, relațiilor noastre cu țările din spațiul european. Pentru că între Uniunea Europeană și țările partenere există un schimb și de informații. Iar dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, în țările partenere, din acest punct de vedere, asta afectează, să știți, nu doar pe femeile din țările terțe, ci și pe cele din Uniunea Europeană. Va trebui să le implicăm mai mult femeile chiar în cadrul negocierilor. Dacă nu se dă femeilor un cuvânt de spus, putem constata că nici situația nu are cum să se schimbe și atunci trebuie noi înșine să ne facem autocritica. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Nadalova. Mulțumesc, bună seara tuturor. Aș dori să le mulțumesc uh, vorbitorilor. Subiectul este într-adevăr deosebit de important și sunt convinsă că vom mai avea ocazia să vorbim despre el multă vreme de acum înainte. Aș dori să mă refer la problema aceasta a drepturilor femeilor în cadrul uh, politicii europene de vecinătate. Și aș reaminti aici un aviz al Comisiei Europene adoptat recent se condamnă acolo încălcările drepturilor omului pe care le-au uh, suferit femeile din teritoriile, teritoriile ocupate ale Marocului prin abuzuri sexuale, prin tot felul de mecanisme folosite de forțele uh, ocupante marocane împotriva populației din Sahara. Săptămâna trecută s-a adoptat în plen în Parlamentul European un uh, act privitor la rolul femeilor în lupta pentru drepturile lor în regiunea euromediteraneană, în scopul protejării acestora împotriva tuturor formelor de violență, în special a celor care decurg din uh, ocupația dintr-o formă de ocupație străină. V-aș întreba așadar dacă aveți programe destinate, de exemplu, femeilor palestiniene care fac obiectul, uh, care sunt victimele ocupației uh, israeliene. Există în vedere de asemenea măsuri pentru femeile din zona Saharei aflate sub ocupație marocană? Și așa cum spunea Uh, antevorbitorul, în uh, tratatele noastre cu Israelul și cu Marocul n-am putea introduce clauze în acest sens? De asemenea, nu știu dacă știți care au fost ultimele declarații privitoare la femei ale lui Erdogan. Să nu uităm că în cadrul unui acord rușinos din punctul meu de vedere, dăm Turciei foarte mulți bani. Nu cred că în Uniunea Europeană ne putem permite să avem uh, un uh, limbaj dublu, pe de-o parte corect din punct de vedere politic și pe de altă parte încredințând sume foarte mari de bani acestor oameni, nedând niciun fel, dovadă de niciun fel de voință politică în acest context. Vă mulțumesc foarte mult, văd că nu mai există înscrieri la cuvânt, de aceea voi adresa eu însă o întrebare tuturor uh, paneliștilor, în sensul unei practici optime care ar fi un exemplu de bună practică? Ce ar trebui noi să facem pentru promovarea și consolidarea unor astfel de bune practici în domeniu? E o întrebare pe care o adresez tuturor vorbitorilor. Și acum, în ce privește intervenția doamnei Gribalska, pe mine m-a impresionat analiza dumneavoastră aprofundată a mișcărilor de care vorbeați. Aș avea o întrebare. Cum s-ar putea explica succesul în societate? Mă întreb dacă este sau nu necesar să se realizeze contradiscursuri și dacă da, de ce nu au ele aceeași putere așa încât să combată fenomenul acesta de diminuare a rolului femeilor în mod eficient? Apoi, o a doua întrebare, eu adresez domnului Forest. Cum vedeți dumneavoastră rolul diplomației parlamentare, fiindcă eu cred că ar trebui și la acest nivel să abordăm rolul femeilor care sunt insuficient reprezentate în instanțele decidente, guvernamentale, prezidențiale, dar chiar și în uh, incinta aceasta democratică, prin excelență. Avem exemplul Marocului, de exemplu. Cum poate diplomația parlamentară să contribuie la apărarea drepturilor femeilor. Și o întrebare cu privire la migrație acum, un subiect uh, de mare actualitate și mă adresez în special Comisiei Europene. Dispunem de cifre cu privire la nivelul migrației din anumite țări, pentru că din puținele informații de care dispunem, acestea ne vorbesc despre cifre foarte mari care sunt factorii care determină această migrație? Există uh, măsuri care ar putea să răstoarne tendința? Deci, ce determină migrația din aceste țări? Și ultima întrebare. Accesul femeilor la educație, o temă de care n-am vorbit în amănunt, dar care rămâne o problemă foarte importantă și nu mă refer acum la învățământul primar sau secundar, mă refer la învățământul superior, mă refer la prezența femeilor în universități. Dacă vorbim de drepturile femeilor, de egalitatea între femei și bărbați, asta trebuie să treacă și prin educație. Aș dori să știu care este punctul dumneavoastră de vedere pe marginea acestui subiect și acum dau din nou cuvântul oratorilor noștri pentru a răspunde. Doamna Pezarova mai întâi. Voi încerca să răspund la întrebarea dumneavoastră cu privire la bunele practici, la exemplele pozitive. În domeniul acesta al păcii al accesului femeilor la negocierile pentru pace, sunt multe exemple pozitive. Și aici uh, meritul îi revine în cea mai mare măsură societății civile și organizațiilor sale. Societatea civilă a avut o voce foarte puternică și a fost foarte activă în majoritatea țărilor din parteneriatul estic. Unii apărători ai uh, drepturilor omului au fost de alminteri supuși unor represalii din acest motiv și acum îmi pare foarte rău, dar iarăși ajung la exemplele negative, dar nu e așa că asta este inevitabil. Aș reaminti ce se întâmplă în Azerbaijan cu organizația Distant Voices, sau în, Belaru- în Belarus, unde uh, apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii sunt uh, persecutați, dar și în Ucraina. Chiar acum trei zile, o femeie care lucrează pentru o organizație umanitară a fost, apărat, a fost răpită de grupările armate din Lugansk uh, sub acuzația că ar fi o spioană. Lucrează pentru o organizație a Națiunilor Unite, dar este activist ucrainean. Așadar, de partea cealaltă a conflictului armat din Ucraina, una dintre cele trei femei primar din Ucraina, Nelia Ștepa, este numele său, s-a transformat într-un fel de țap ispășitor și este închisă deja de peste un an și jumătate sub acuzația că ar fi susținut uh, mișcările pro-ruse, fără să existe însă fapte care să susțină această acuzație, probe concrete care să susțină participarea sa la astfel de mișcări, cu excepția faptului simplu că ea era, înaintea războiului, primara orașului, primarul orașului Sloviansk din Ucraina. Exemplele pozitive însă, cum spuneam, vin din societatea civilă, care în ciuda persecuțiilor, amenințărilor din multe dintre aceste țări, s-au organizat, au fost grupuri pentru apărarea drepturilor femeile, femeilor. În Dnepropetrovsk, de exemplu, unde am fost acum câteva săptămâni, sunt uh, persoane strămutate, femei strămutate, care trăiesc din foarte puțin care au fugit pur și simplu ca să-și salveze viața și care chiar și așa se organizează în grupuri mici pentru a promova drepturile omului persoanelor strămutate. Nu drepturile persoanelor strămutate, dar nu numai pentru femei, ci pentru toți aceia care sunt afectați de conflicte. Comunitatea internațională a încercat să instituie un forum de protecție, cu reuniuni de coordonare în contextul conflictului armat din Ucraina și a încercat să implice aceste mici organizații de femei strămutate, pentru că ele se constituie într-un barometru și într-o voce critică a propriilor noastre realizări. Întrebarea este dacă noi, în acțiunile noastre de ajutor umanitar, abordăm cu adevărat problemele reale, inițiativele noastre de finanțare în contextul, în contextul crizelor, ajung ele acolo unde trebuie? Deci cred că aici sunt exemplele pozitive de găsit printre apărătorii drepturilor omului și uh, printre reprezentanții societății civile. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și întrebări. Cele două întrebări care s-au adresat s-au referit la motivul uh, popularității acestor uh, mișcări antigen și ce putem face. nu se referă la gen aceste mișcări, după părerea mea. Bineînțeles, uh, atacă politicile de gen și egalitatea de gen, ceea ce nu înseamnă că nu afectează egalitatea de gen și situația femeilor, bineînțeles, au consecințe semnificative asupra femeilor în Europa, dar, dar nu, nu e vorba de gen aici, în aceste mișcări. Eu aș zice mai degrabă că este vorba despre o nouă viziune a Europei pe baza unor valori diferite de către valorile, vechile valori ale Europei. După părerea mea, motivul pentru care aceste mișcări eh, au devenit atât de populare se referă la frica oamenilor de globalizare, la nesiguranța acestora, la inegalități, la sentimentul oamenilor că își pierd demnitatea și sunt îndepărtați de elita politică și așa mai departe. Motivul pentru care aceste mișcări sunt atât de puternice este că se prefac că oferă răspunsuri bune la astfel de provocări. Și spun, da, vă simțiți nesiguri, vă dăm noi siguranță. Familia tradițională prezintă siguranță. Vă e frică de globalizare și vă e frică de, conect, de, de, de legăturile strânse cu alte țări? Siguranța o găsiți în comunitățile locale. Vă, vă e teamă de schimbările culturale rapide? Atunci haideți să ne întoarcem la rolurile uh, tradiționale de gen și așa mai departe. Deci, ce se poate face? Eu zic că Poate că nu știu dacă pot să vă dau neapărat un răspuns prea precis, dar cred că trebuie să ne ocupăm de acest contradiscurs. Să depășim uh, limbajul orientat către politici. Nu fiindcă, uh, bineînțeles, eu a, apreciez tot ce s-a făcut prin intermediul, prin intermediul instrumentelor de politici pentru drepturile femeilor, dar suntem într-un moment uh, important în istorie în care sunt atacate aceste politici de mișcările antigen. Deci nu putem să, să luptăm acum prin intermediul politicilor la rezistența împotriva acestor politici. Trebuie să le depășim. Deci ideea mea ar fi să uh, oferim răspunsuri mai bune la aceste amenințări, la lipsa de siguranță pe care o simt oamenii, la inegalitățile existente, la globalizare, să dăm noi discursul mai bune în discursul nostru decât discursul neoconservator și decât discursurile extremiste. Și apoi, și atunci, o practică foarte bună, mai bună, practică bună, ne, s-a cerut să ne gândim și la acest lucru, o, o practică bună, după părerea mea, o practică pe care aș recomanda-o eu din tot sufletul, ar fi includerea mișcărilor locale mai mult. Fiindcă acolo se lucrează cu oameni la nivel local. Și ei înțeleg mai bine decât noi toți care sunt fricile lor, care sunt provocările, care se confruntă și pot să ne ofere o contribuție importantă despre cum putem vorbi despre egalitate, cum putem vorbi despre toate aceste chestiuni într-un mod în care să înțeleagă acești oameni. Bine, nu este neapărat un răspuns practic strategic, dacă nu am spus aceste mișcări, uh, nu au fost foarte cercetate la, uh, până acum și cercetarea este într-o fază incipientă. Mulțumesc. Vreau să uh, revin la întrebările adresate. S-a S-a, vorbit despre rolul uh, punitiv uh, al Uniunii Europene prin acordurile comerciale. Dacă se face o comparație între comunicările din 2011 și din noiembrie anul trecut, noi am criticat uh, foarte mult acest lucru. S-a avut o trecere de la o abordare bazată pe drepturile omului la uh, o abordare bazată pe, contra, pe antitero, uh, stabilitate, siguranță. Și acesta este mediul în care ne aflăm. Este foarte greu de crezut că Uniunea Europeană va, fo- folosi uh, toată puterea pentru a schimba realitatea la fața locului în momentul în care se negociază priorități de parteneriat uh, la care au fost, uh, la care s-a ajuns la un acord de, la nivel comun. E vorba totuși de faptul că și dacă există un parteneriat, nu se impune nimic prin, din intermediul Uniunii Europene. Deci este o platformă comună de discuție uh, a acordurilor comerciale și așa mai departe. Deci a, as, da, aspectul drepturilor omului al politicii de vecinătate nu a dispărut, dar uh, s-a mai atenuat. Și poate a rămas în picioare la unele țări unde se mai poate acest lucru, Tunisia, Iordan, de pildă, am văzut, uh, am citit documentul privind prioritățile de parteneriat cu Iordan și au rămas, dar cu Egiptul nu, nu, mai, nu mai rămas drepturile omului. Apoi, în ceea ce privește diplomația, diplomația parlamentară și folosirea instrumentelor existente, inclusiv uh, întrunirile interparlamentare, în momentul în care uh, există întâlniri cu omologii, se pune, se pune întrebări privind independența parlamentelor și, și dacă acestea sunt uh, conectate cu realitatea oamenilor, fiindcă au avut alegeri, să zicem, între ghilimele. Și când vă întâlniți cu omologii noastră, întrebați dacă pun în acțiune un plan uh, de acțiuni de gen uh, și dacă fac acest lucru în mod precis. De când am fost în, uh, în Iordan, m-am întâlnit, acolo am avut loc reuniuni regionale, a fost o prezentare a planului de acțiune, și a fost cuprinzător și promițător chiar, dar același timp, bineînțeles, uh, există două riscuri care trebuie evitate, și anume că punctul central este creat, uh, este uh, aspectul de gen, dar apoi este dat ulterii și pur și simplu când se bifează pur și simplu niște acțiuni. Se spune, a, am bifat uh, acțiunile de gen și după aceea ne întoarcem la lucrurile ca uh, înainte, să se întâmplă, care se întâmplă ca înainte. Și noi am uh, propus, ca șefii de delegație, să fie răspunzători în ceea ce privește depunerea aplicarea planului de acțiune pe gen, de gen. Fiindcă nu este vorba doar de Uh, doar de acțiuni luate la nivel înalt, doar atunci se iau în serios acțiunile. Și asta a fost una dintre criticile aduse primului plan de, acțiuni. primului plan de acțiune și anume că nu era introdus în toate politice și că nu este ea în serios, nu este luat în serios de către comisie și de către SAE și de către delegațiile, euro- și de, de, de, delegațiile europene. Eu o să încep cu uh, ce a spus dumneavoastră și anume că șeful de delegație, șeful delegației uh, va um, da socoteală în ceea ce privește planul de acțiune, să vedem ce se va întâmpla. În ceea ce privește prima întrebare, o întrebare foarte interesantă cu privire la acordurile comerciale și rolul Uniunii Europene, vreau să uh, vă răspund în scris, fiindcă aici intră și uh, de ce uh, Comerț și nu pot să vă răspund numai eu, același lucru este valabil și pentru a doua întrebare ceea ce privește rolul femeilor în Palestina. Există proiecte care au fost sprijinite până acum, dar aș vrea să vă ofer un răspuns mai pe larg în scris. A treia întrebare, și anume schimbul de bune practici sau să avem o, o bună practică. Bunele practici sunt foarte bune și uh, avem lucruri de, de învățat, dar să nu uităm care este contextul. Uh, uneori nu se, pot, se poate copia pur și simplu o bună practică. Și chiar dacă ne-am dorit să vedem, să asistăm aceleași rezultate uh, altundeva, uneori nu le obținem. Trebuie să existe și, reali- și așteptări realiste. Și în ceea ce privește planul de acțiune, să vedem ce se poate face în mod realist în următorii 5 ani. Și bineînțeles, trebuie să colaborăm cu ceilalți și să învățăm de la ei, e clar. Acum, în ceea ce privește migrația, uh, și aici vreau să mă să vorbesc cu colegii mei de la uh, Departamentul de Migrație și să vă tra- tra- transmit tot un răspuns în scris. Învățământul, bineînțeles, este un subiect important care este inclus și în planul de acțiune și în revizuirea politicii de vecinătate, ceea ce privește chestiunea de gen, mai ales în ceea ce privește țările din parteneriatul estic, uh, acolo unde există unde, unde tradiția învățământului este mai diferită față de alte de domenii de care ne ocupăm noi, uh, tradiția comunistă, pe vremea comuniștilor toată lumea se ducea la școală în mod obligatoriu, dar să nu uităm de minoritatea romă care a, nu, nu era școlarizată și să, să nu uităm uh, că aici apar chestiuni mult mai pregnante de egalitate de gen. Vă mulțumesc că ați ridicat în discuție acest subiect și noi ne ocupăm deja de acesta și o să vă răspund și la acest lucru în scris. Mulțumesc! Mulțumesc uh, prezen- prezentărilor uh, extraordinare din partea oaspeților noștri. Acum trebuie să trag concluzii pentru mine. Deocamdată concluzia este foarte scurtă. Nu suntem gata încă, <laughs> nu suntem pregătiți, mai e calea lume de bătut și trebuie să facem mai mult, să dăm dovadă mai multă cooperare, mai mult sprijin și cred că am identificat uh, niște domenii, domenii cheie de colaborare. S-a pus accentul pe uh, femei în, punct, în funcție de decizionare, a fost foarte clar. Uh, în intervenția doamnei Cațarava că este foarte important să se ia acțiuni la nivel internațional prin la, nivel guvernamental, la nivel local, dar să se pună accent și pe politica externă. Uh, un, femeile au un rol important nu numai în ceea ce privește uh, soluționarea conflictelor și prevenirea lor, dar și în ceea ce privește securitatea, stabilitatea și o pace durabilă, lucru care a fost menționat și în a, a doua intervenție când uh, s-a spus că la baza succesului unor mișcări care pun sub semnul întrebării rolul femeii uh, și egalitatea între sexe, bineînțeles, îl reprezintă acest subiect legat de sec- securitate și stabilitate. Deci am reținut de la dumneavoastră rolul stereotipurilor și rolul uh, formării uh, pregătirii, care este foarte importantă. Am reținut bunele practici pe care ați vorbit dumneavoastră, și anume rolul societății civile, uh, rolurile micilor ONG-uri care acționează zi de zi la nivel local pentru a apăra cauza femeilor. Este foarte important ca în noul plan de acțiune și în toate instrumentele pe care le avem să existe Uh, la loc de cinste astfel de inițiative și am reținut și ideea femeilor în economie, antreprenoriatul, bineînțeles, uh, Women in Business, acest program despre care s-a vorbit, uh, rețin și importanța păcii, consolidarea păcii, violențele împotriva femeilor în acest sens, domnule Forest, dumneavoastră ați avut o contribuție pozitivă, fiindcă ne-ați permis ca, plecând de la exemple concrete, să uh, putem adresa întrebări generale care sunt foarte importante pentru noi la nivelul Uniunii Europene și mă refer aici uh, la Convenția de la Istanbul, dar și la CEDO, bineînțeles, știm foarte bine că mai avem cale lungă de bătut, uh, mai ales în ceea ce privește statele membre și, bineînțeles, uh, am reținut tot ce ține de migrație și uh, nevoia cooperării între diversele țări. Am reținut și mesajul Comisiei Europene de a nu generaliza lucrurile, de a ține cont de aspectele specifice ale anumitor contexte, dar cred că mesajul principal uh, este că mai avem cale lungă de bătut. Vă spun că odată trebuie să facem mai mult, trebuie și să facem lucrurile mai bine Mm, așa cum s-a spus uh, deja și încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru aceste prezentări extrem de importante, care sunt foarte importante pentru că acest raport să fie într-adevăr un pas înainte în ceea ce privește apărarea drepturilor femeilor în țările din parteneriatul estic și în țările din uh, sudul vecinității europene. Vă mulțumesc tuturor colegilor și aștept cu nerăbdare acum să încep colaborarea cu raportorii numbre și cu membrii Comisiei FEM. Mulțumesc și interpreților și interpreții, vă mulțumesc. Ehm, și nu aveam, nu aveam prevăzut o reuniune atât de lungă și vă mulțumesc încă o dată pentru că, datorită răspunsului noastră, activitatea noastră va înflori. Mulțumesc!